Dear colleagues, let's start our... Dragi colegi, haideți să începem reuniunea noastră. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Ordinea de zi din care numai Uh, face parte schimbul uh, de opinii și dialogul economic cu Ianis Rais, președintele COFIN și ministrul finanțelor din Letonia. To the uh, new uh, Eurogroup meet. Datorită noi întâlniri a ministrilor de finanțe din zona euro, unde se discută extinderea programului de asistență financiară acordată Greciei, uh, ministrul uh, Reis nu poate participa la reuniunea din această dimineață, deci dialogul economic cu președintele ECOFIN va fi amânat. Alte comunicări ale președintelui, în primul rând o veste bună, am ajuns la un acord politic în trialogul privind regulamentul referitor la Raportarea și transparența tranzacțiilor financiare este un rezultat foarte bun. Avem primul, primul uh, regulament pentru, uh, referitor la uh, sectorul bancar din umbră și veți vedea că foarte multe puncte importante pentru Parlamentul European se regăsesc în varianta finală a textului legislativ, deci felicitări Parlamentului, raportorului, echipei de negociere și secretariatului pentru acest rezultat și doresc să vă informez în mod oficial că în ceea ce privește acordul între Parlamentul European și Consiliul privind Consiliul de Supraveghere Unic, în ceea ce privește competențele și sarcinile acestui Consiliu de Supraveghere unic în contextul mecanismului unic de rezoluție, acest acord va fi uh, transmis conferinței președinților care a adoptat primul mandat de negociere. Pe 22 uh, iunie, S-a discutat de asemenea privind uh, reglementarea, privind uh, etaloanele. Mai avem o cale lungă de parcurs. Deci trialogul va continua pe parcursul președinției luxemburgheze. Și în fine, suntem foarte aproape de a uh, conveni un uh, acord în ceea ce privește în ceea ce privește directiva medierii dobânzilor și, în FINA o delegație ICON. O delegație ICON a, a vizitat Madridul săptămâna trecută. O vizită foarte interesantă și rodnică. Ne-am întâlnit cu autoritățile spaniole, cu care am discutat o gamă largă de subiecte, inclusiv da, situația economică și financiară din Spania, dar de asemenea și contribuția Spaniei la activitatea celor cinci președinți, um, o contribuție similară cu cea a Parlamentului European. Vă mulțumesc și acum îi spun uh, un călduros bun venit lui Daniel Nui, al Consiliului de Supraveghere de la BCE în cadrul mecanismului de supraveghere. Este prima audiere publică din acest an în cadrul SSM, așa, așa cum se prevede în acordul interinstituțional încheiat între Parlament și BCE, conform deciziilor luate de coordonatori în mai. Doamna nu i-a fost invitată să participă și să ne spună câteva cuvinte în legătură cu următoarele uh, teme. Ana credit, sistemul de colectare a datelor privind uh, creditele date de instituțiile financiare celorlaltor uh, sectoare economice și alte teme foarte interesante și Daniel îți dau imediat cuvântul. Morning, Mr. Chairman, honorable... Bună dimineața, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Mă bucură faptul că am revenit la Comisia Econ. În prezentarea mea introductivă o să vă prezint situația din sectorul bancar supervizat de, prin mecanismul unic de supraveghere. Mă voi referi la proiectele actuale și apoi voi discuta temele um, relevante pentru dumneavoastră și anume cerințele de capital pentru bănci și acest uh, proiect Ana Credit. credit. Mă voi referi pe scurt și la cooperarea pe care o avem cu Comitetul Unic de Rezoluție în ceea ce privește situația sectorului bancar. Băncile din zona euro înregistrează în continuare progrese pentru a rezolva problemele legale apărute în urma crizei financiare și se adaptează în același timp unui uh, mediu de, re- de, de reglementare uh, diferit. Uh, Analiza cuprinzătoare a adus cu sine transparența de care am avut nevoie și a, ne-a demonstrat că sectorul bancar este pregătit să facă față unor șocuri adverse. Însă, în continuare, băncile europene se confruntă cu marge redusă de profit, ceea ce se datorează redresării economice uh, slabe și ratelor uh, de dobândă de referință reduse. Există semne care ne arată că situația se îmbunătățește, însă probabil că modelul de afaceri va trebui să fie adaptat mai mult. O a doua provocare se referă la active problematice deținute în continuare de anumite bănci, ceea ce afectează capacitatea acestora de a oferi credite, ceea ce are un impact și asupra mediului de afaceri. Rezoluția acestor probleme de credite neperformante uh, este posibilă doar printr-o abordare cuprinzătoare, însă nu este posibil să găsim o soluție universală, pentru că problemele sunt legate de cauze diferite. Printre acestea, condiții economice generale, practici bancare proaste, un uh, cadru legal uh, slab pe care, să, care nu permită redresarea acestor datorii. Unele dintre aceste cauze merg dincolo de prerogativele mecanismului unic de, de uh, supraveghere. Însă vom cere în continuare uh, oferia de credit economiei reale. Și acum aș dori să vă prezint proiectele cheie în cadrul mecanismului unic de supraveghere pe care vi le-am prezentat deja în martie. În luna martie v-am am menționat că uh, instituirea sistemului unic de supraveghere a avut succes, însă mai avem mult de făcut pentru a ajunge în situația în care ne dorim, acumulând experiențe însă zi cu zi. Și este nevoie de, de puțin timp pentru a ajunge, de exemplu, la o cultură de supraveghere în MUS, pentru care avem nevoie de eforturi cotidiene. În acest context, am făcut o revizuire semestrială a priorităților noastre de supraveghere pentru a fi siguri că ținem cont de evenimentele recente în momentul în care analizăm riscurile de viitor. Aceste evenimente uh, se referă în principal la ajustările necesare pentru a uh, uh, face față cerințelor din referitoare la capitalul propriu, la creanțele eligibile, la capacitatea totală de absorție a pierderilor și așa mai departe. Am adaptat puțin uh, prioritățile de supraveghere pentru anul 2015 și acestea se reflectă în acțiunile noastre de supraveghere. Și acum aș, uh, o să trec la primele două teme pe care ni le-ați propus pentru această audiere cerințele de, capita- de capital și revizuirea supravegherii și a procesului de evaluare, un aspect important al cerințelor de capital este să analizăm uh, băncile care au, uh, care au uh, lipsuri de capital, așa cum am văzut în urma procesului de, de evaluare cuprinzătoare. Am văzut că este vorba de 25 de bănci care aveau nevoie de un capital de 24,6 miliarde, miliarde de euro. Pe parcursul anului 2014, băncile au um, uh, acumulat 18,6 miliarde de capital uh, proaspăt, astfel încât uh, băncile și-au rezolvat problema capitalului lipsă înaintea publicării rezultatelor analize cuprinzătoare în octombrie 2014 uh, și pe parcursul celor șase luni uh, după publicarea, de după publicarea uh, acestui, uh, aceste comunicări în octombrie 2014, majoritatea acestor bănci au reușit să-și acopere deficiențele de capital și mai există câteva care uh, probabil se vor achita de această sarcină până la termenul limit, limită stabilit. În ceea ce privește revizuirea supravegherii și a procesului de evaluare, uh, Știți că este vorba aici de cerințele de capital uh, din pilonul 2. Adoptarea deciziei pentru anul 2015 în acest sens a fost finalizată. Aceste decizii au fost luate la începutul anului 2015 în temeiul uh, abordările uh, SREP naționale, lucru care s-au desfășurat în anul 2014 și au fost suplimentate de rezultatele Uh, evaluării cu, uh, cuprinzătoare din cadrul mecanismului unic de supraveghere. Începând cu acest an, pentru prima dată, vom avea o abordare uniformă SREP. Este un pas cheie pentru a ajunge la un, o autoritate unică de supraveghere pentru a uh, trata Uh, în mod uh, coerent uh, instituțiile financiare în cadrul mecanismului de, de supraveghere pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a metodologiei SREP. Trecem printr-o fază de analiză aprofundată ori, orizontală și SREP va fi adaptat în funcție de rezultatele acestei analize. Trebuie să înțelegem că uh, coerența actului de supraveghere ar fi mai eficientă dacă toate instituțiile din MUS uh, ar fi guvernate de aceleași cerințe de reglementare. Din acest punct de vedere, există, din păcate, uh, diferențe importante din punctul de vedere al regulamentelor uh, care guvernează băncile în statele naționale. Avem un singur manual de reglementare a băncilor, însă doar în teorie, nu în practică, și ajung astfel la uh, tratarea reglementară a, a capitalului și aici sunt importante opțiunile naționale care există în continuare. Unul din principalele obiective ale cadrului internațional Basel III a fost de a îmbunătăți cantitatea și calitatea capitalului. Știți că uh, Basel III a fost adoptat în Europa prin pachetul directivelor și regulamentelor privind cerințele de capital, care uh, cuprind aranjamente uh, tranzitorii pentru a, pentru a permite băncilor să acumuleze capitalul necesar și să-și păstreze activitățile de acordare de credit a economiei uh, reale. Acest pachet al regulamentelor și directivelor privind cerințele de capital a dus la o, din păcate, la o aplicare inegală între statele membre a acestor uh, norme. Din momentul în care Banca Centrală Europeană a devenit autoritatea competentă, responsabilă pentru băncile din zona euro, a obținut și prerogativa și obligația de a supraveghea deciziile mm, care sunt în interesul Uniunii ban- Bancare. Am încercat să, să influențăm și deciziile pe plan național și acum se discută despre aceste opțiuni în coordonare cu autoritățile de reglementare naționale tocmai pentru a promova acest obiectiv al Uniunii Bancare de promovarea integrării financiare și a stabilității financiare. În ceea ce privește uh, setul de date uh, analitic privind credită, respectiv inițiativa ANA Credit, un proiect uh, inițiat deja înainte de lansarea mecanismului unic de supraveghere, obiectivul său uh, unic fiind uh, stabilirea unei, uh, unui set de date care să fie utile mm, pentru gestionarea politicilor monetare, gestionarea riscului, stabilitatea financiară, cercetare și statistice și prin cartarea acestei inițiative uh, nevoia de a reduce la un minim posibil uh, uh, povara de raportare a fost întotdeauna o prioritate. Prima etapă a acestui, acestei inițiative a fost prevăzută să se desfășoare până la începutul anului 2018 uh, și ne va concentra pe credite care merg până la 25.000 de euro, deci este vorba de prioritatea dată întreprinderilor mici și mijlocii, urmând ca, la, ca într-o etapă ulterioară până în, 2000, uh, uh, până în 2020 să fie analizate și creditele ipotecare acordate uh, gospodăriilor, însă uh, într-un mod anonim și aș dori să insist asupra acestui lucru, nu vor fi uh, adunate informații sensibile referitoare la statutul familiar, religia creditorilor și așa mai departe. Cu toate, cu toate că acest proiect a fost lansat de Banca Centrală Europeană înainte de a avea noile competențe de supraveghere. Noua funcție de supraveghere poate uh, profita de progresul acestei uh, inițiative care ne pune la dispoziție date uh, comparabile, foarte detaliate, mai ales când uh, vine vorba de înțelegerea portofoliului uh, deținut de, de bănci, dacă creditele sunt performante sau nu sunt perficatori, uh, și analizele rezultate din aceste date vor fi foarte utile pentru uh, supraveghetori, pentru a revizui uh, procedurile interne uh, de supraveghere a băncilor. Înainte de a încheia, aș dori să vă spun câteva cuvinte între autoritățile de supraveghere și de rezoluție. Aș dori să spun un lucru foarte clar de la bun început. Sunt sigură că mecanismul unic de supraveghere va avea de câștigat uh, în urma uh, mecanismului unic de rezoluție. Drept urmare, doresc ca MUS și MUR să colaboreze cât mai uh, bine, ceea ce va fi în beneficiul nostru reciproc și este foarte important să reducem la un minim povara administrativă pentru sectorul bancar și să transmitem uh, mesaje foarte clare, necontradictorii. Cooperarea între SSM și SRM va fi prezentată printr-un memorandum de înțelegere care va descrie fluxul de informații între cele două autorități. Deja uh, există un schimb de informații între uh, BC, uh, BCE și Consiliul de Supraveghere și am început o, o colaborare specifică, de exemplu, în domeniul IT. În concluzie, deși am realizat foarte multe lucruri de la lansarea mecanismului de supraveghere, ne confruntăm în continuare cu multe provocări este vorba de alinierea abordărilor de supraveghere și a practicilor de supraveghere în cadrul mecanismului de supraveghere. Și pentru a ajunge la asemenea aliniere, în acest an am inițiat o revizuire cum, uh, cuprinzătoare a modelelor interne bancare referitoare la cerințele de capital uh, în temeiul uh, regulamentului și directive privind cerințele de, de capital și încercăm să ajungem la un uh, echilibru al supravegherii între băncile importante și celelalte, pentru că astfel vom avea o cooperare robustă în cadrul și în exteriorul mecanismului unic de supraveghere. Și, în fine, așteptăm cu nerăbdare rezultatul procesului legislativ privind reforma structurală a sectorului uh, bancar această reformă va permite băncilor să își dezvolte mai bine modelul de afaceri pe termen lung. Avem încredere că Parlamentul uh, își va, se va achita de rolul care îi revine în garantarea unui nou cadru de reglementare. Vă mulțumesc! Parlamentul make best to allow uniform. Mulțumim foarte mult! Parlamentul va face tot ce poate pentru a asigura implementarea uniformă a mecanismului unic de supraveghere. Începem cu vorbitorii. Primul este domnul Crițos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun câteva întrebări referitor la ce se întâmplă în domeniul uh, bancar în Spania și în Portugalia. După vizita noastră de la Madrid, cred că băncile spaniole se descurcă foarte bine au rezolvat multe probleme pe care le aveau în trecut, însă, pe de altă parte, ar putea fi vulnerabile la o criză elenă, în sensul că în um, Grecia avem o criză um, bancară și una economică și asta ar putea să devină o criză de încredere în zona euro sau în părți ale zonei euro. În calitate de uh, președinte a mecanismului unic de supraveghere, puteți să ne prezentați poziția noastră privind sectorul bancar uh, spaniol și poate unele lucruri pe care trebuie în continuare să le facă? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări. Întreb... Țările pe care le menționați, ca și câteva altele, au uh, trecut prin reforme, restructurarea anumitor bănci și, drept urmare, s-au descurcat destul de bine în uh, evaluarea cuprinzătoare. Deci nu avem niciun motiv să credem că nu vor rezista, mai ales având în vedere faptul că acum sunt supravegheate de SSM în cadrul Uniunii Bancare. Nu ne așteptăm să vedem efecte secundare din, ale crizei uh, elene asupra băncilor uh, europene. Mulțumim, Elisa Ferreira. Mulțumim, mulțumim pentru prezență și pentru informațiile pe care ni le dați. Ați vorbit despre relația între supraveghere și rezoluție. Însă, am fost informați de doamna König că a existat o mare întârziere în uh, transpunerea BRRD. Cum uh, afectează asta capacitatea noastră de supraveghere? Când dumneavoastră solicitați mai mult uh, Uh, mai multă claritate și soluții pentru creșterile de capital vor fi afectate în ceea ce privește acoperirea riscului. Deci care este uh, abordarea dumneavoastră când folosiți calendarele, uh, opțiunile naționale? Cum, uh, ce vă preocupă? Cum interpretați aceste întârzieri necesare? pentru a ajunge la un uh, punct de plecare comun în ceea ce privește supravegherea. Asta este întrebarea mea acum. Uh, well, uh, I, I share the, the view of Elke König on the fact that uh, the direct... Sunt de acord cu Elke König și cu faptul că directiva privind uh, redresarea și rezoluția ar trebui să fie uh, transpusă cât se poate de repede. Ar fi trebuit să fie transpusă chiar la începutul acestui an. Acesta era, asta era prevăzut. Consecința este că, în loc să avem instrumente comune care sunt prevăzute în directivă, oamenii noștri trebuie să cunoască regimurile naționale ale țărilor care nu au transpus directiva. Asta înseamnă că e nevoie de mai multe cunoștințe, de mai mult timp, care ar putea fi folosite mai bine uh, cu sarcini de supraveghere. Uh, munca noastră nu devine imposibilă, dar devine mult mai complicată. Și asta este valabil și pentru locurile um, sau domeniile în care nu există armonizare. Directiva a fost transpusă cu mult timp înainte de uh, mecanismul unic de supraveghere, există transpuneri diferite uneori. Uneori poate este prea multă flexibilitate pentru că se folosesc prea mult opțiunile naționale. Trebuie să avem un regulament armonizat pentru a face supraveghere armonizată, asta este sigur. Doamna Ferreira, lipsa transpunerii poate deveni, duce la un avantaj competitiv pentru anumite bănci. Este îngrijorător asta doamna Nui. Nu sunt sigură că oferă avantaje. Ce este sigur este că ne face munca mai uh, complicată. Asta este clar. După cum spuneți și dumneavoastră, domnule președinte, va fi și mai important în 2016. Însă deja o parte din directivă a fost uh, implementată în acest an și când directiva nu este aplicată, trebuie să folosim legislațiile naționale. Uneori uh, există și sunt foarte similare cu directiva, atunci e vestea bună, alteori uh, nu există sau există și sunt foarte diferite de directivă și atunci lucrurile sunt mai complicate. Domnul președinte, da, și într-adevăr nu putem decât să facem apel la statele membre să facă transpunerea cât se poate de repede. Urmează acum domnul Ojog. Mulțumesc, domnule președinte. După ce a fost introdus mecanismul de supraveghere și avem o supraveghere a cerințelor de capital, avem și o supraveghere a conglomeratelor financiare, și o supraveghere a tranzacțiilor efectuate de grupuri uh, bancare. Ce mă interesează pe mine ar fi supravegherea tranzacțiilor. Am o întrebare teoretică, însă pot să vă spun că ceva similar a avut loc în realitate. Dacă într-una dintre țările uh, în care se aplică mecanismul unic de supraveghere, ar urma să se vândă o bancă și s-ar ține o dezbatere referitoare la prețul băncii, la activele sale și dacă ar exista dubii dacă o astfel de tranzacție s-ar face uh, cu bună credință, în ce măsură putem să ne așteptăm la o intervenție din partea BCE și a mecanismului unic de supraveghere? Asta a fost prima întrebare, mai am încă una și anume cum sunt uh, distribuite competențele între BCE de o parte și autoritățile naționale de supraveghere pe de altă parte. Puteți să ne explicați asta? Mulțumesc. Mulțumesc. Înțeleg că v-ați referit la prețul băncii noi nu avem nimic de a face cu prețul. Noi ne ocupăm doar de ceea ce se numește în jargon qualifying holding. Cei care cumpără banca sunt acționari buni pentru o bancă, pentru o entitate reglementată? Asta este puterea noastră, să spunem dacă acceptăm acești uh, acționari ca să, dacă acceptăm ca aceștia să devină proprietarii băncii, consecințele neacceptării ar putea fi, dacă banca a fost deja cumpărată, că noi decidem că acest uh, nou acționar nu deține drept de vot. Dacă acești uh, investitori nu sunt potriviți pentru a uh, deține o bancă. Acesta este rolul pe care îl jucăm, așa cum o făceau înainte uh, supraveghetorii la nivel național. Ați uh, pus o întrebare referitoare la distribuția competențelor între BCE și autoritățile naționale de supraveghere. Anumite competențe sunt destul de clar delimitate și țin de SSM, ceea ce înseamnă și uh, CCB și autoritățile naționale, cum ar fi în domeniul uh, SREP și a cerințelor de capital. Altele țin uh, strict de supraveghe supraveghetorii naționali, protecția consumatorului, măsurile împotriva spălării banilor. Și mai există o zonă gri pentru care uh, căutăm asistență juridică din partea uh, a juriștilor BCE, de exemplu. Un exemplu poate, pot fi uh, opțiunile naționale. Opțiuni naționale care țin de competența națională. din noiembrie, autoritatea competentă este SSM, dar dacă au fost transpuse în, în, în uh, lege națională înainte de crearea SSM, putem totuși uh, considera că sunt uh, sub SSM sau nu? Dacă ar fi opțiuni naționale din regulament, din CCR, atunci așa ar fi. Pentru că ar fi un regulament european și uh, regulamentele europene se transpun uh, în mod direct. Când este directiva, nu este clar. Asta este una din uh, dificultățile, mă scuzați, muncii noastre în primul an. Trebuie să avem o bază juridică corectă, bună, întotdeauna când luăm decizii, dar nu putem să facem decât să învățăm. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Urban, din partea grupului GUE acum. Eh, gracias, presidente. Eh, ustedes le están aconsejando a la banca... Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră sfătuiți uh, băncile elene să-și limiteze expunerea la datoria publică elenă. Sau faceți asta mai exact? Este prima mea întrebare. Și dacă spuneți da, atunci de ce dacă statul elen este singurul care va putea sprijini băncile elene în caz de insolvabilitate. Dacă statul elen se prăbușește, așa se va întâmpla și cu sistemul bancar. Deci mi se pare ciudat că depuneți presiune asupra sistemului bancar elen și că faceți lucrurile și mai dificile pentru guvern din punct de vedere al lichidităților. Nu cred că are logică dacă vrem să ne asigurăm că băncile elene nu dau faliment. În primul rând, aș dori să vă spun că avem o cooperare excelentă cu autoritățile de supraveghere elene, care fac parte din uh, Comitetul de Supraveghere. Au făcut o treabă foarte bună în reorganizarea și restructurarea băncilor elene în ultimii ani și ați văzut că băncile elene s-au descurcat destul de bine în timpul uh, evaluării cuprinzătoare. Deci uh, am uh, discutat deja situația băncilor elene de mai multe ori, inclusiv în fața Comisiei Econ. Nu am nimic altceva de adăugat la această discuție. La fel ca și colegii mei, aștept să văd uh, fumul alb care să ne spună că există un acord la nivel politic. Și apoi ne vom face treaba de supraveghetor, uh, vom monitoriza lichiditățile și solvabilitatea. Mulțumim, Sven Gigold! Domnul Urban, nu am senzația că mi-ați răspuns la întrebare. Aș vrea să știu dacă spuneți bănci, dacă recomandați băncilor elene să își reducă expunerea la, băncile, la uh, datoria elenă. Eu uh, nu, uh, nu, nu am treabă, treaba mea este să fac recomandări. Ei iau decizii pe baza cadrului juridic. Deciziile pe care le iau nu sunt publice deci nu pot să comentez asupra deciziilor pe care eventual ar fi putut să le ia aceste băncelene. Mulțumesc, Sven Giegold. Bine ați venit și vă mulțumim pentru munca de construcție pe care o faceți, pentru că uh, mecanismul unic de supraveghere este în această etapă, dar este bine să vedem că instituția progresează și astea sunt vești bune pentru Europa. Am câteva întrebări. Când este vorba de metodologia uh, evaluării de risc, am înțeles că nu prea faceți diferență instituții mai mari și instituții mai mici. Puteți raporta sau spune Parlamentului într-un mod mai sistematic care sunt diferențele pe care le faceți între instituții mai mari și mai mici. Asta face parte din regulament, dar mi se pare că nu este respectat principiul proporționalității. De asemenea, ați vorbit despre anacredit, um, care a fost creată înainte de uh, stabilirea, de crearea SSM. Dar asta duce la o povară suplimentară, care, bineînțeles, este mai problematică pentru micile instituții. Uh, aș vrea de asemenea să-mi spuneți, să-mi dați părerea noastră referitor la comentariul guvernatorului uh, din țările de jos, care a spus că uh, SSM este eficient, dar nu și eficace. Mă scuzați, este eficace, dar nu și eficient. Există o problemă de. Um, există o problemă de eficiență și de birocratie în instituția dumneavoastră? În ceea ce privește metodologia uh, analizării riscului și proporționalitatea, de fapt, uh, facem tot ce putem pentru a implementa principiile proporționalității și primul mod de a o face este să facem o distinție între instituții semnificative și mai puțin semnificative. Pentru instituții mai puțin semnificative, nivelul proporționalității ține de uh, supraveghetorii naționali. Vă dau un exemplu, o recomandare făcută privind dividendele. A fost adresată de către mine direct către instituțiile semnificative și a fost trimis în, uh, supraveghetorilor naționali solu- solicitându-le să implementeze asta cu uh, competențele uh, ce le reveneau și pe baza principiului proporționalității. Nu am niciun fel de îndoială că există o aplicare a principiului uh, proporționalității într-un mod cât se poate de eficient. Ce mai încercăm să facem este să luăm în considerare mai bine diferențele între instituțiile semnificative pentru că unele dintre ele sunt uh, foarte mari, uh, foarte sofisticate, cum sunt cele nouă, cele mai mari grupuri bancare, uh, altele sunt mai mici. Dar sunt importante pentru că sunt uh, cele mai mari trei instituții dintr-o țară. Domnul Gigold, ați putea să ne faceți un raport în acest sens? Mi-ar plăcea să văd un document înscris, pentru că primesc foarte multe întrebări și chiar și dumneavoastră ați, v-ați referit la unele chestiuni. Doamna Nui, da, sigur. În ceea ce privește evaluarea riscului uh, la SREP, aș dori să spun că folosim foarte mult uh, cadrul EBA, um, care a fost adoptat. Deci uh, nu am inventat noi ceva de la zero. În ceea ce privește Anacredit, am găsit situații în care s-au solicitat uh, informații cât se poate de granulate. supraveghetorii băncilor mici sunt, sunt interesați de aceste informații pentru că este vorba de IMM-uri și este important uh, pentru, acestea sunt importante pentru economii. Acesta este motivul pentru uh, informațiile granulare. Și, bineînțeles, există o legătură între um, ideea uh, de a fi granular și crearea de uh, povară suplimentară. S-a făcut un studiu la nivelul autorităților naționale, a băncilor centrale naționale și s-a decis că dacă nu este suficient și dacă acest lucru nu este suficient, cred că ar trebui să căutăm reacțiile instituțiilor, țărilor um, care simt că nu este suficient. în ceea ce privește eficiența și eficacitatea. Recunosc și vă dau un exemplu că munca noastră este complicată. M-am referit la exemplul uh, netranspunerii directivei privind redres, uh, redresarea și rezoluția. Asta înseamnă că oamenii noștri trebuie să cunoască um, toate cadrele uh, legale naționale, uneori 19 legislații diferite. Deciziile uneori durează mai mult timp. Există două motive pentru asta. În primul rând, este primul an, tot ce facem este pentru prima dată în acest an, până în noiembrie 2015 și avem nevoie de note de politici înainte să luăm decizii. Încercăm să le obținem cât putem uh, de repede, dar uh, durează ceva timp și nu vrem să luăm decizii care să stabilească precedente greșite. Este o problemă care însă va dispărea după primele 12 luni. în, pentru rest, pentru restul problemelor, unele termene limită care au fost prevăzute în trecut și care sunt foarte potrivite pentru supraveghetorii naționali, sunt foarte complicate uh, pentru noi, pentru că trebuie să începem cu supraveghetorul național, să ajungem la SSM și dacă mai trebuie să treci și pe la EBA, este practic imposibil să respecti uh, termenul limită. De exemplu, um, stabilirea uh, um, comisioanelor globale. În orice caz, încercăm să uh, simplificăm cât se poate de mult acest lucru. Cred că avem echipe foarte bune și facem tot ce putem uh, pentru a uh, face lucrurile cât se poate de repede. Există și decizii la care trebuie să decidem în ultimul moment, uneori poate chiar după termenul uh, limită. Mulțumesc în ceea ce privește EBA, vom avea un atelier de lucru privind aplicarea principiului de proporționalitate vinerea viitoare. Următorul vorbitor este domnul Marco Zani și îl rog pe Peter Simon să-mi ia locul la președinție timp de 5 minute. Mulțumesc foarte mult. Eu am trei întrebări. Prima se leagă de uh, testele de stres care vor urma. Într-un interviu recent ați spus că 2015 nu uh, că în 2015 nu vor exista asemenea teste de stres, că primele vor fi în 2016. Deci prima întrebare este dacă se modifică criteriile analitice folosite și mai exact dacă intenționați deja să evaluați riscurile din instituțiile financiare europene. A doua întrebare se referă la Banca ETA. Este primul caz de aplicare a regulamentului privind cerințele de capital. Având în vedere dificultățile pe care le-ar putea avea președintele sistemului bancar austriac fără o garanție publică, vă întrebam cum continuați cu aplicarea noii directive și cum țineți cont de riscurile potențiale. de faptul riscuri care au apărut uh, în urma faptului că nu s-a aplicat acest regulament în sistemul austriac. Apoi, uh, o întrebare legată de sistemul din Italia. Una din bănci a aplicat la testul de stres și vreau să știu care ar fi evaluarea dumneavoastră având în vedere creșterea recentă de capital, pentru că banca a ajuns din nou la coeficientul cerut ca urmare a acestei creșteri de capital. Și atunci mă întrebam dacă uh, va fi nevoie să mai luați și alte măsuri pentru a returna situația la normal. Mulțumesc. În ceea ce privește testele de stres, într-adevăr, e foarte multă muncă eh, să testezi 123 de grupuri bancare dacă am avea un exercițiu în 2015, ar fi trebuit să începem uh, în momentul în care am început supravegherea și asta ar fi fost chiar prea mult. Nici măcar Statele Unite nu fac asta anual. Suntem angajați să ne facem treaba în testele de stres EBA și uh, este prevăzut să avem un exercițiu în 2016. am început să ne gândim la organizare, la organizații, la imaginea de ansamblu, dar uh, munca reală pentru exercițiul din 2016 va începe în septembrie. În ceea ce privește lipsa de transpoziție, de transpunere a regulamentului privind cerințele de capital, uh, situația este destul de clară. Fie s-a transpus, fie nu. Și dacă nu, atunci trebuie să ne gândim uh, care este situația în țara în care nu s-a transpus. Unele dintre ele au uh, legislații naționale privind rezoluția. Deci învățăm aceste legi și suntem pregătiți să le folosim dacă este nevoie. Dacă nu există asemenea lege, ținem legătura cu Ministrii de finanțe. La fel cu DG Competiție, la nivel european, are un fel de autoritate de rezoluție by default. Și dialogul s-a purtat înainte să apară acest cadru de rezoluție. Deci știm situația din fiecare țară și așteptăm cu mare interes uh, să se transpună regulamentul, pentru că munca noastră nu devine imposibilă, dar este, devine mult mai complicată. M-ați întrebat și despre Montepaschi. Montepaschi a avut un deficit de capital. Nu, uh, i-am cerut să uh, acopere acest uh, deficit. A încercat să-l acopere înainte de termenul limită de 26 iulie. Deci cred că este o mutare bună și nu am nimic de adăugat în plus. Mulțumesc, domnul Bernard Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, ați anunțat la începutul lunii iunie că veți face noi teste de stres în 2016 asupra 123 de uh, bănci sistemice. Prima întrebare se referă la uh, metoda pe care o folosiți, pentru că ați spus că testele de până acum au măsurat efectul crizei individual, dar nu combinat. Și atunci uh, văd că BCE, de care depindeți și dumneavoastră, încearcă să ia în calcul și deflația, ceea ce dumneavoastră n-ați făcut. Uh, Mă gândesc la o cădere a pieței financiare sau o cădere a pieței uh, imobiliere sau la un conflict armat. Toate aceste elemente ar trebui să fie testate. Colegul uh, meu a vorbit despre problematica legată de uh, regulamentele și directivele privind cerințele de capital. Uh, eu cred că lucrurile au fost subestimate. În caz de criză majoră, solvabilitatea băncilor nu ar fi chiar ea și amenințată. Uh, și vreau să știu dacă vă simțiți liberă și independentă în misiunea dumneavoastră de supraveghere, uh, având în vedere că aveți obligația de raportare, raportare către Consiliul de Conducere al uh, BCE. Mulțumesc. În ceea ce privește metoda de uh, testare pentru 2016, suntem în mijlocul unei dezbateri, uh, asta am făcut și cu EBA, și discuția încă nu a început, de fapt, discuția va începe de-abia în toamnă. În ceea ce privește scenariile aplicate, foarte mulți actori intervin în aceste scenarii. Mai întâi, comisia, pe scenariul fundamental, pe scenariul de bază, apoi eh, Consiliul de Risc Sistemic, Uh, joacă un rol extrem de important. O altă parte a BCE contribuie, Direcția Generală care se ocupă de stabilitatea financiară și la final la EBA se votează scenariile acestor teste. Noi suntem membru al EBA, dar nu avem drept de uh, vot. Membrii noștri votează în mod direct. Deci toate aceste lucruri vor fi făcute de o man manieră cooperantă și concertată și, până la urmă, mecanismul unic de supraveghere va ține cont de ceea ce s-a votat în EBA, astfel încât să evităm orice fel de conflict de interese și să avem și beneficiul uh, părerii tuturor acestor persoane care cunosc bine subiectul și care au cooperat uh, pentru a avea aceste teste de stres pe care noi le aplicăm. Ați vorbit despre scenarii combinate care nu sunt luate în calcul în aceste exerciții publice. Exact asta este diferența. Aici vorbim despre exerciții uh, publice la scară largă. Dar există și multe exerciții despre care nu se vorbește, care sunt la scară mică și care se fac nu în fiecare zi, dar în mod regulat. De fiecare dată când un supraveghetor, uh, precum eu însă pot să îmi întreb echipa ce s-ar întâmpla dacă și apoi le dau două, trei elemente și le cer să-mi spună ce impact ar avea uh, aceste, aceste elemente asupra băncilor din uh, mecanismul unic. Și deja e un test de stres. Deci este un test care combină mai multe evenimente posibile. Și asta face parte din activitatea curentă a supraveghetorilor, din instrumentarul uh, curent, să facem aceste teste de stres. Bineînțeles, în funcție de întrebarea pusă, putem uh, viza bănci mici sau bănci mari, grupuri bancare mai complicate, uh, despre care ați vorbit și dumneavoastră și toate aceste lucruri sunt luate în calcul am putea să uităm să testăm uh, un factor de risc sau altul, dar foarte sincer nu sunt chiar așa de sigură, pentru că testăm foarte multe și ne gândim foarte mult la consecințele anumitor evenimente și situații. Dacă mă simt liber, liberă și independentă în uh, capacitatea mea, da, sunt foarte recunoscătoare BCE-ului pentru că îmi oferă un cadru și niște mijloace de sprijin care îmi permit să mă dedic supravegherii procedurile de recrutare, fișele de salarizare, personalul, uh, regulile deontologice, toate astea ne sunt oferite de către BCE, ceea ce este foarte bine pentru că ne putem dedica sarcinii noastre de supraveghere și mă simt liberă și independentă în această sarcină. Iar faptul că am fost aleasă de Parlament este un element important al acestei legitimități și independențe. Mulțumesc! Mulțumesc, Alan Lamasur! Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, ne-ați spus că ați constatat că există printre membrii zonei euro uh, reguli naționale diferite. Unele mai vechi, altele ca urmare a, punere, a punerii în aplicare a opțiunilor naționale și rolul dumneavoastră este să încercați să le apropiați sau să evitați ca ele să intre în contradicție. Ne puteți spune care sunt uh, în momentul de față, la ce, uh, pe ce, unde se situează aceste diferențe și cele, care sunt cele mai importante și care sunt diferențele care uh, ar putea să rămână chiar și după perioada de tranziție. Mulțumesc. Există un număr de opțiuni uh, naționale față de regulile europene și din noiembrie 2014, pentru opțiunile care se află în mâna supraveghetorilor, aproximativ o treime, mecanismul unic de supraveghere are datoria și obligația să decidă care sunt opțiunile pe care le va păstra. Noi ne-am ocupat de această sarcină, încercăm să avem o armonizare cât mai mare, dar vrem ca această armonizare să se facă după criterii riguroase. Am pus la punct un grup de lucru care va veni cu propuneri și trebuie să spun că sunt foarte încurajată și plăcut surprinsă să văd bunăvoința care uh, a apărut în acest exercițiu. Cred că majoritatea acestor opțiuni naționale vor putea fi armonizate într-un mod riguros. Mai rămân, mai rămân unele care sunt delicate. Cu toții ați uh, auzit de compromisurile uh, cu companiile de asigurări, cu deficitele de capital, uh, sau care este regimul activelor uh, creditelor diferite care rezultă sau ar putea fi utilizate în uh, cadrul profiturilor viitoare și care pot să figureze în continuare în activele proprii ale băncii. Aici există o marjă importantă de, manev- de manevră și poate duce la situații complet diferite pentru bănci. Deci această opțiune, precum și altele, că avem vreo câteva zeci, sunt mai dificil de tratat. Am făcut un studiu de impact, al eh, căror rezultate vor apărea în zilele următoare și de fiecare dată când avem un impact important vom ține cont de uh, Um, cerințele și dolanțele legitime ale băncilor care doresc să folosească în continuare aceste opțiuni uh, naționale care sunt mai flexibile și cred că esențialul este să ajungem la o convergență. Deci vom acorda timp, dacă e nevoie, pentru ca aceste opțiuni să poată fi armonizate. Nu știu care va fi impactul final, nu știu care va fi decizia finală a Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește opțiunile mai complicate, dar cred că rezultatele obținute până în acest moment și calitatea discuțiilor este încurajatoare. Mulțumesc. Bineînțeles, Parlamentul va fi extrem de interesat de această evaluare de impact despre care ați vorbit. Peter Simon. Vă mulțumesc, doamna Noi, pentru informațiile dumneavoastră și pentru răspunsurile pe care le-ați dat întrebării domnului Gigol, referitoare la întreprinderile mici și mijlocii și Ana Credit. aș dori să mă leg și eu de această temă. Aud, mai ales din partea băncilor de mici uh, dimensiuni, că seturile de date din Ana Credit au fost uh, adaptate, fiind eliminate anumite puncte care nu au fost considerate a fi relevante. Însă, uh, la credite până la 25.000 de euro trebuie uh, furnizate 150 de date diferite. Deci este o sarcină administrativă imensă și autoritatea dumneavoastră nu a prezentat până acum argumentele uh, pentru necesitatea acestor uh, seturi de date. Nu s-a organizat vreo consultare publică sau vreo procedură care să ne uh, ajute să înțelegem de ce avem nevoie de toate aceste informații. Um, v-aș, fi, um, v-aș mulțumi dacă uh, și după această dezbatere de astăzi ați putea să ne transmiteți și în scris argumentarea în uh, sprijinul necesității de a aduna atât de multe date. A doua mea întrebare se referă la comunicarea cu datele. Am uh, o scrisoare din partea unei uh, asociații Uh, care reprezintă interesele de mici uh, dimensiuni din uh, uh, uh, Renania uh, Palatinat și care se plânge de numărul mare de uh, informații din nou pe care trebuie să le furnizeze. Și uh, primesc informații în mod uh, ciudat doar în limba engleză despre informațiile pe care trebuie să le furnizeze, fără niciun fel de traducere oficială în limba germană. Deci mie mi se pare că este un risc legat în primul rând de înțelegerea cerințelor cărora trebuie să le dea curs aceste bănci. Și autoritățile de supraveghere trebuie să se asigure că toate aceste documente, toate informațiile relevante sunt traduse în mod oficial și uh, aș dori să mă întreb când, după cât timp considerați că este uh, posibil așa ceva. Mulțumesc în ceea ce privește Ana Credit. Confirm ceea ce am spus mai devreme. Am găsit un nivel de informații uh, de detaliere, de granularitate, care au fost deja decise uh, înainte ca noi să ne asumăm competențele de supraveghere. A existat o analiză a meritelor și costurilor care a fost uh, realizată de către băncile centrale naționale. Deci nu neapărat de supraveghetorii naționali. Pentru că a fost un proiect al băncilor centrale și a fost făcut înainte de mecanismul unic de supraveghere. De asemenea, ar trebui să spun că, deși această procedură nu prevede consultări publice ulterioare, BCE pregătește în momentul de față un site Anacredit pentru a stabili linii de comunicare cu actorii interesați de Anacredit pentru a găsi o cale de urmat, pentru a cere părerile publicului inclusiv al bă a băncilor care vor intra în anacredit și de a oferi asistență prin întrebări adresate frecvent. Deci vă încurajez să spuneți băncilor, pentru că și noi spunem acest, le spunem acest lucru, să folosească acest site ca să reacționeze. În ceea ce privește Consiliul de Supraveghere, o să vă spun că suntem puțin uh, împărțiți în ceea ce privește nivelul de granularitate necesar. Dar anumite țări, anumiți supraveghetori Um, sunt foarte stricți în cerințele lor, deci este bine că toți actorii sunt uh, implicați. Și sunt convinsă că vor exista observații puternice și dacă se va întâmpla așa, BCE va ține cont de asta. Pot să-mi imaginez că ați vrea un angajament mai uh, solid, dar uh, nu e ceva ce a venit de la noi și ca atare nu mă ocup eu de asta. În ceea ce privește traducerea, într-adevăr, problema lingvistică în Europa este foarte complicată și este și mai, mult mai complicată decât uh, am estimat, pentru că necesită mai multe resurse decât am estimat. Dar suntem prinși între partea BCE și partea națională a mecanismului unic de supraveghere uh, pentru a decide cine ce traduce. Deci o parte ar veni de la BCE, o parte de la supraveghetorii naționali. Și traducem foarte multe lucruri, dar dacă există ceva netradus, spuneți-ne ce lipsește și ce ar trebui să fie făcut și atunci vom vedea dacă intră în responsabilitatea uh, supraveghetorilor naționali sau a um, BCE în cadrul uh, mecanismului. În ceea ce privește relațiile BCE cu băncile naționale, care doresc să discute în propria limbă, eu pot să vă spun că sunt uh, foarte dură. Și asta se, se întâmplă în e mail în atașamente, pentru că este uh, singura cale, este mai puțin oficială și s-ar putea să fie o lipsă de atenție în ceea ce privește utilizarea limbilor naționale, dar spuneți-ne ce ar trebui să se traducă și nu este tradus. Și voi transmite mesajul dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Hockman. Mulțumesc foarte mult. Au fost multe întrebări despre dacă ar trebui să ne schimbăm sau nu, dar m-a interesat mai degrabă privirea de ansamblu din partea dumneavoastră. Să nu discutăm doar dacă paharul e pe jumătate gol, ci cât de plin e. Adică, dacă ne uităm la sectorul bancar european astăzi, cu noua legislație pe care o avem uh, privind cerințele de capital, uh, BRD și o supraveghere mult mai unificată, cum ați descrie starea de fapt? cum ați descrie slăbiciunile din perspectiva dumneavoastră în uh, industria bancară europeană? Care sunt defectele, dincolo de faptul că unele state membre trebuie să implementeze legislația? Dar cum, cum suntem acum față de acum 5 ani? Care sunt slăbiciunile pe care trebuie să le rezolvăm? Mulțumesc. Începând cu regulamentul și uh, apoi trecând către sănătatea băncilor. Regulamentul, în primul rând. S-au făcut multe progrese, evident pentru a avea o reglementare mai bună a băncilor și pentru a pune în aplicare învățămintele trase din criză. O parte din dificultăți se datorează faptului că încă suntem într-o perioadă de tranziție cu multe din aceste instrumente juridice. Deci, fructele, dacă se poate spune așa, acestei reglementări mai bune și mai riguroase vor uh, necesita încă câteva luni sau chiar ani pentru a se materializa. În ceea ce privește sectorul bancar, toate băncile din zona euro au făcut progrese în ceea ce privește consolidarea bilanțelor, bilanțurilor, mă scuzați, pentru a opera mai bine într-un mediu uh, dur și complicat. Dar dincolo de eforturile uh, făcute pentru a-și consolida uh, rezervele de capital, uh, mai există în continuare două provocări. Băncile din zona euro sunt vizate de profitabilitate slabă, având în vedere de având în vedere uh, Uh, redresarea economică slabă și dincolo de dezvoltarea ciclică, un alt factor care uh, va influența băncile este viteza cu care își adaptează modelele de afaceri la noile realități privind cerințele de reglementare. O a doua provocare Uh, mai ales pentru băncile din țările mai vulnerabile, se leagă de stocul mare de active problematice care periclitează capacitatea de creditare a băncilor. În ceea ce privește problemele legate de împrumuturile neperformante, avem nevoie de o abordare cuprinzătoare pentru că nu există o soluție unică pentru că problemele au diverse cauze, inclusiv uh, practici bancare slabe, cadre juridice uh, proaste pentru recuperarea de creanțe și o capacitate slabă a sistemelor judiciare. Deci există cauze care nu țin de mandatul nostru. Deci uh, profitabilitatea slabă și stocul mare de active problematice continuă să afecteze capacitatea băncilor de a își construi rezerve de capital și în același timp de a oferi credite economiei. Dar acolo unde se pot face progrese s-au făcut progrese și cred că situația s-a îmbunătățit cu siguranță. This is good news. And... Uh, Vești foarte bună. Și acum are cuvântul domnul Mavrides. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări foarte scurte. Și Este vorba de întrebări interconectate, care se referă mai degrabă la situația economică și nu la ponderi și uh, statistici. Utilizarea datelor agregate poate ascunde uneori probleme specifice cu care se confruntă anumite țări. Și vă dau exemplul Ciprului. În momentul în care discutăm, mai mult de 50% din portofoliul de credite se consideră că nu ar fi performant. În același timp, băncile cipriote înregistrează profituri. Și aș dori să dați un răspuns economic la această situație. A doua întrebare foarte scurtă. Băncile Elena care operează în, în Cipru, Considerați că va apărea vreo problemă dacă Grecia nu își va mai putea plăti datoriile și ați uh, prevăzut anumite măsuri de urgență pentru asemenea situație? Și a treia întrebare este următoarea. În declarația dumneavoastră inițială, a spus că un acord la nivel politic referitor la Grecia este uh, suficient și aș dori să vă întreb dacă, după părerea dumneavoastră, o extindere a programului de asistență acordat Greciei va pune capăt exodului de capital uh, din uh, sectorul bancar uh, elen? Atât. Întrebări foarte scurte, dar dificil de răspuns. În ceea ce privește datele folosită care nu relevă întotdeauna problemele specifice în, în, în anumite țări, într-adevăr, datele uh, reprezintă doar punctul de plecare. Fără date, fără a lua temperatura situației, nu putem să judecăm situația. Deci ele sunt doar un uh, punct de plecare. Și apoi relația între expunerile legate de creditele neperformante și uh, profiturile, profiturile înregistrate. Uh, elementul de legătură este reprezentat de planurile de rezervă făcute de pro- și de fapt, pe marginea acestei teme, la fel cum se întâmplă și cu alte teme, vom încerca să aplicăm cele mai bune practici de supraveghere există o, o țară care are o foarte bună experiență din acest punct de vedere și am comandat un uh, studiu pentru a înțelege ce s-a întâmplat în uh, Irlanda cu această credită neperformante. Poate va fi util uh, și în alte situații și în activitatea noastră de supraveghere. Apoi, care ar fi consecințele pentru Cipru dacă s-ar întâmpla ceva băncilor Elena? Trebuie să recunosc că mecanismul 1 de supraveghere a fost foarte util pentru că uh, Atât Ciprul cât și Grecia fac parte din mecanismul unic de supraveghere, deci putem să abordăm această problemă într-un mod uh, constructiv. Și uh, nu cred că există o problemă specifică, așa cum uh, așa cum vedem noi situația acum. La nivelul uh, politic, uh, eu nu sunt uh, expert, eu mă ocup de supraveghere. După cum am spus, supraveghe- uh, supraveghetorii evaluează, analizează o situație, evaluează riscurile și apoi iau decizie într-un uh, cadru prestabilit. Vă mulțumesc. Domnul Mureșan are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, am uh, două întrebări uh, uh, scurte referitoare la două tendințe la care asistăm în acest moment în sectorul bancar. În primul rând, băncile au în portofoliul lor tot mai multe titluri uh, de stat, mai ales băncile din uh, uh zona euro. Și prima întrebare uh, se referă la uh, următorul, uh, următorul lucru. Ați evaluat uh, uh, riscurile aduse de această expunere suplimentară a băncilor la datoriile suverane ale statelor europene? Și considerați că trebuie să fie reglementată ponderea titlurilor suverane deținută de o bancă și introducerea o, unei pondere diferite a riscului reprezentat de aceste titluri uh, uh, suverane, astfel încât activitatea economică să nu fie afect, uh, afectată. Și a doua întrebare se referă la expunerea uh, bănci, băncilor de mari uh, dimensiuni la elementele care nu se regăsesc în uh, bilanțul uh, oficial acestor bănci. Uh, este un risc care tot a crescut în ultimii ani și aș dori să vă întreb dacă considerați că și aceste elemente ar trebui să fie supuse mecanismului de, de supraveghere și dacă considerați că um, aceste bănci recurg la aceste elemente pentru a uh, face față uh, cerințelor de uh, capital. Domnul președinte, vă rog să faceți liniște în sală. În ceea ce privește riscurile legate de datoria suverană, după cum am afirmat deja, pe parcursul crizei am învățat că uh, expunerea la aceste titluri uh, de stat uh, este una reală și că aceste titluri nu sunt uh, lipsite de riscuri și că trebuie să stabilim o limită expunerilor. Uh, Tocmai de aceea această activitate a fost demarată în cadrul comitetului de la Basel și sper că vom ajunge la standarde internaționale pentru că este mult mai bine să avem standarde internaționale care să fie implementate și în Europa. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Într-adevăr, va fi nevoie să introducem în mod treptat noile reguli pentru că nu dorim să creăm uh, probleme prin uh, cerință pusă prea brutal, prea rapid, însă deseori uh, deseori uh, am afirmat și eu acest lucru, aceste titluri nu, nu sunt lipsite de orice risc și că riscul respectiv ar trebui să fie luat în seamă și să încercăm să creăm rezervele necesare de capital pentru a face uh, față acestor riscuri. În ceea ce în ceea ce privește expunerile legate de elementele din afara bilanțului, poate nu am comunicat suficient de bine uh, pe parcursul evaluării cuprinzătoare această problemă, însă am uh, evaluat uh, în profunzime și acest tip de expunere, în mod special cea legată de uh, Um, instrumentele uh, derivate. Am uh, evaluat în detaliu expunerea la instrumentele uh, derivate. Băncile care au, au avut o asemenea expunere, expunere au fost obligate să treacă prin șase scenarii de criză și pentru am plecat de la premisa că cerințele de capital uh, pentru a acoperi riscurile reprezentate de instrumentele uh, derivate sunt acoperite prin uh, CDOs. Deci nu cred că există riscuri serioase în legătură cu această problemă. Vă mulțumesc, domnul președinte. Um, cred că legiuitorii au uh, uh, competențe importante în legătură cu datoriile, cu datoriile suverane și uh, știm că și, acest, și raportul celor cinci președinți cere că această problemă să fie rezolvată pe plan global. Nina Gil. Vă mulțumesc. Doar câteva remarci mai pentru că mi-ați răspuns multor întrebări pe care le aveam. Aș dori să vă întreb dacă considerați că există echilibru potrivit între reglementare și accesul la credite de către consumatori și întreprinderi. Pentru că Um, unii oameni de afaceri consideră că Uniunea Europeană este prea restrictivă, mai ales în comparație cu Statele Unite ale Americii, ceea ce ar oferi uh, băncilor străine un avantaj competitiv față de băncile europene și în legătură cu acea, tot în legătură cu această temă. Um, industria europeană depinde foarte mult de finanțarea din partea băncilor și aș dori să vă întreb dacă considerați că există o evoluție. Deci aș dori să, să aflu de fapt ce se întâmplă cu creditarea reală a, a economiei și a întreprinderilor mici și mijlocii. Pe mine mă îngrijează faptul că, că există diferențe foarte mari în legătură de cerințele um, de accesul la creditarea întreprinderilor mici și mijlocii în Germania față de, de Spania. Apoi, în ceea ce privește um, în ceea ce privește titlurile de valoare. Securitizarea este un, un instrument foarte, foarte sigur și Parlamentul European a cerut întotdeauna criterii uh, clare pentru acest proces de securitizare. Pentru ca acest proces să fie mai transparent, experții consideră că avem nevoie de registre de date care să înregistreze pe toți participanții la acest uh, proces de uh, securitizare a titlurilor și Uh, pentru a monitoriza eficacitatea acestui proces și considerați că o asemenea abordare ar ajuta la atenuarea îngrijorărilor pe care le-am avut uh, legate de acest proces în trecut în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. În ceea ce privește reglementarea, accesul la credite, a industriei, a consumatorilor și așa mai departe. Eu nu consider că am reglementat prea mult în Europa. De fapt, în Europa, avem, uh, am dat uh, dovadă de o generozitate mai mare în ceea ce privește respectarea uh, noilor cerințe pentru capitalul propriu. În Statele Unite ale Americii, perioada de tranziție a fost mult mai scurtă, însă acesta este aversul monedei, pentru că am, am prevăzut perioade mai lungi de timp pentru a ajunge la uh, Uh, rezervele de capital uh, necesare, există, există unele bănci care uh, în continuare trebuie să-și formeze aceste rezerve de capital și au probleme, drept urmare, în a oferi credite economiei reale și băncile care nu, nu dispun de capital suficient oferă credite doar în perioadele, perioadele în care totul merge foarte bine. Din păcate, criza există în continuare, drept urmare aceste bănci nu pot oferi suficiente credite consumatorilor sau economiei reale. Deci eu nu cred că am reglementat uh, prea mult, am pus la dispoziție o perioadă de tranziție suficient de generoasă pentru a ne asigura că creditarea economiei reale este posibilă în ciuda unui cadru de reglementare mai uh, strict și trebuie să ne asigurăm că uh, băncile își uh, rezolvă problema legată de expunerea la creditele neperformante, pentru că altfel nu vor putea oferi mai multe credite economiei reale. Um, în legătură cu diferențele uh, creditelor oferite întreprinderilor și mici, mici mijlocii între diferite state, într-adevăr, aceste diferențe sunt reale. Totul depinde de situația economică a statelor respective, de creștere economică registrată în statele respective. Eu cred că Uniunea Bancară contribuie la reducerea acestor diferențe, însă doar Uniunea, Europea, doar Uniunea Bancară nu poate face dispariția în totalitate acestor diferențe. Însă, așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să ne îndreptăm în această direcție a unei uh, piețe unice de capital, pe lângă Uniunea Bancară și așa cum cere și Banca Centrală din Regatul uh, Unit. Și trec acum la, la ultima întrebare a dumneavoastră. Un proces de securitizare mai transparent, într-adevăr, ar contribui la uh, mai multe credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii. Un asemenea registru ar fi de asemenea util, dar revenim la problema anterioară. Dacă impunem Uh, oare nu impunem uh, reglementări prea stricte? Cred că va trebui să găsim echilibrul potrivit între necesitatea de a obține date suplimentare uh, și povara informațiilor pe care trebuie să le furnizeze băncile de mici dimensiuni, dar când vine vorba de Uh, băncile care cred, uh, creditează întreprinderile mici și mijlocii. Este vorba mai ales de bănci de, de, bănci de mici dimensiuni. Mulțumesc, care cuvântul doamna, not, uh, domnul Marias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, ați spus că la sfârșitul negocierilor între guvernul elen și uh, Troica vom vedea uh, fumul alb Însă, Troica cere Greciei uh, să concedieze și mai mulți funcționari angajați în domeniul public și unul din argumentele folosite este că dacă guvernul elen nu dorește să uh, continue acest program, atunci băncile europene nu vor mai uh, primi bani, banii puși la dispoziție de Banca Centrală Europeană prin măsurile de garant, urgente de garantare a lichidității. În urmă cu câteva luni v-am uh, întrebat de ce ați cerut băncilor elene să nu cumpere uh, titluri uh, ale trezoreriei grecești. În aprilie a spus că băncile grecești vor fi tratate în mod uh, egal față de celelalte bănci europene din punctul de vedere al supravegherii. Deci am o întrebare foarte directă. Dacă guvernul elen nu va ajunge la un acord cu creditorii internaționali până pe 30 iunie și începând de la 1 iulie uh, nu va mai fi continuat programul, nu va mai exista uh, memorandumul. Banca Centrală Europeană va avea o schimbare a abordării în ceea ce privește ELA, va schimba criteriile asistenței de urgență uh, acordate băncilor elene și uh, în ceea ce privește activitatea de supraveghere a dumneavoastră, ea se va modifica ca urmare a ieșirii Greciei din acest program sau nu contează depășirea acestor, acestui program? Ultima întrebare din partea domnului Isarianopolis. Polis. Am dorit să spun că făceam parte, cred și eu, din lista vorbitorilor, nu la intervențiile spontane. În ceea ce privește Grecia, aș dori să spun că, în calitatea de supravechetor, faceți parte din uh, cei care uh, impun politicile uh, pentru Grecia. Deci recapitalizarea băncilor elene care a dus la mărirea uh, datoriei uh, acumulate de Grecia sau în transformarea datoriei private în datorie uh, de stat. În ceea ce privește memorandumul, foarte mulți cetățeni eleni au sărăcit, foarte mulți sunt șomeri, nu mai pot, foarte mulți nu mai pot să-și plătească creditele, ceea ce înseamnă că majoritatea creditelor din Grecia sunt credite neperformante. Guvernul elen, drept urmare, va trebui să adopte noi măsuri care vor sărăci și mai mult uh, cetățenii eleni, ceea ce va, le va scădea și mai mult pos, uh, posibilitatea de a-și plăti uh, creditele. Considerați că durabilitatea băncilor pe care trebuie, pe care dumneavoastră trebuie să le supravegheați uh, este durabil, este posibilă, pentru că noi considerăm că ne așteaptă probleme majore datorită acestor credite neperformante. Am o altă și o altă întrebare. Foarte multe, foarte multe bănci uh, elene au, uh, au recurs la procesul de uh, securitizare vânzând anumite titluri unor bănci de investiții la prețuri, la prețuri foarte reduse, care apoi la rândul lor încearcă să obțină prețul normal pentru aceste titluri. Și apoi, ce se întâmplă cu băncile uh, care preiau activele, activele toxice de la, anumite, de la anumite bănci? Cui vor uh, vinde aceste active, băncile respective? Mulțumesc. În primul rând, aș dori să spun că am o empatie reală față de situația în care se află cetățenii eleni în acest moment și aș dori să vă spun că am discutat în uh, particular cu colegii din autoritățile de supraveghere din Grecia, deci cunosc foarte bine cât de dificilă este situația cetățenilor. În acestea fiind spuse, eu nu am nicio legătură cu ELA, care, un instrument care face parte din Uh, politica monetară a Băncii Centrale Europene și cred că legiuitorii dumneavoastră, în înțelepciunea dumneavoastră, mi-ați definit uh, sarcinile în mod separat față de uh, politica monetară. Și, într-adevăr, dacă ne gândim la uh, băncile elene, ple, uh, acesta se bucură de același uh, tratament ca toate băncile din mecan- acoperite de mecanismul unic de supraveghere. Uh, Uh, ține cont, desigur, de caracteristicile specifice a unei țări și de situația de acolo. Deci, din acest punct de vedere, nimic nu s-a schimbat. Uh, când a, când a trebuit să luăm deciziile SREP uh, față de băncile Elena, a trebuit să ținem cont de anumite elemente, însă acestea au fost luate în considerare și de colegii noștri eleni din autoritățile de supraveghere, care sunt experți foarte buni, care au lucrat foarte bine la restructurarea, reorganizarea sectorului bancar din Grecia. Deci nu avem elemente noi din, din acest punct de vedere. Și apoi, în ceea ce privește creditele neperformante, sunt foarte conștientă că nu este vorba doar de o problemă bancară și că ea trebuie să fie abordată din perspective diferite, după cum am amintit deja. O să încercăm să vedem dacă ce s-a întâmplat în Irlanda nu ar putea să fie util ca un etalon pentru situația din alte state. Și dacă vom face acest lucru, vom da uh, anumită responsabilități extinse autorităților de supraveghere din Irlanda care au trecut prin acest, uh, prin, uh, prin acest proces. Mm, să nu uităm că în Irlanda însă există foarte mulți oameni fără adăpost, spune domnul Zarianopoulos. Doamna președinte, securitizarea poate fi o soluție în funcție de circunstanțe, în ceea ce privește Uh, băncile care proiau activele uh, toxice. Uh, și aici totul depinde de cadrul de reglementare. Poate este o bancă care, publică care preia aceste active și Direcția Generală de la Comisie privind competiția are un cuvânt de spus din acest punct de vedere. Vă mulțumesc pentru această audiere foarte interesantă, a doua Uh, Audiera este organizată pe data de 19 octombrie. Vă vom comunica care, sunt, care vor fi temele uh, preconizate, vă vom transmite la timp și întrebările noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Thank you. Sorry there was a small problem to assess in the voting list. Now... Vă mulțumim. Putem acum trece la voturi. Începem cu un test. Am să vă întreb cine nu își are cartela de vot. Este rugat să ridice mâna pentru a vedea. Numai pervanș berez. Bun, luăm notă de asta. Deschidem votul pentru un test. S-a deschis votul pentru o testare. S-a închis votul. Foarte bine, începem prin a vota raportul lui Sven Giegold privind statisticile privind balanța de plăți. Începem cu compromisul A pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, verificăm a doua parte. S-a deschis votul. se respinge. Amendamentul 22, uh, cine este pentru? Este la trei pagini după. Nu, se pare că devin caduce. Bun, deci votăm 22. 22. Cine este pentru? împotrivă, pare să fie adoptat, dar verificăm, s-a deschis votul. Așa, este adoptat 23. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, verificăm 27, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 28 nu trebuie votat. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Uh, cred că se respinge, dar verificăm. Iată, se adoptă. 29 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, verificăm 31, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 33 pentru,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 Verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm textul așa cum a fost modificat, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votul privind uh, rezoluția legislativă s-a deschis votul. Din nou vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă și acum votăm privitor la decizia de a, de a începe negocierile cu Consiliul conform regulii 73. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. S-a deschis votul. Still some colleague to vote. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate absolută. Deci putem începe negocierile cu Consiliul. Mulțumim și felicitări raportorului. Și acum trecem la uh, proiectul de aviz al lui Gheorghe uh, Chirțos privind fondurile structurare și de investiții europene și buna guvernanță economică. Compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Treisprezece, paisprezece, șaptesprezece, douăzeci devin caduce. 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, verificăm la 11. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 13 pentru... Ba nu. 13 nu se votează, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 18 pentru, împotrivă, cred că se respinge, dar verificăm la 18. S-a închis votul, se respinge, se respinge la egalitate. Compromisul B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 Verificăm 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Doamnă Berez, votați pentru, deci se adoptă. Douăzeci nouă pentru, împotrivă, verificăm douăzeci și nouă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Din nou, um, la limită, în acest caz, se respinge. 30 pentru, împotrivă, nu văd brațele ridicate, verificăm 30. S-a deschis votul. Se adoptă. Mă scuzați. Bun, deci se adoptă, trecem la compromisul C, prima parte. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul D, Întâi votăm amendamentul 39. 39. Cine este pentru? Împotrivă. Sunteți pentru sau împotrivă? Verificăm electronic 39. 39. S-a închis votul, se respinge deci votăm compromisul D cu un amendament oral. Întâi votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm amendamentul oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum compromisul fără amendamentul oral. Cine este pentru? Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 45. Pentru, împotrivă, verificăm 45. S-a deschis votul. Puteți încerca să o convingeți pe doamna Beres, dar nu cred că veți reuși. S-a închis votul, se adoptă. 46 devine caduc și trecem la 48. Pentru, împotriva abțineri se adoptă, 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, Verificat 50, verificăm 53, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă compromisul F cu amendament oral. Votăm întâi amendamentul oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 60 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 60. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Votăm acum textul așa cum a fost el modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Voturile s-au încheiat. După cum știți, având în vedere circumstanțele excepționale și munca Eurogrupului, următorul punct va fi amânat. Deci, uh, putem să ne încheiem reuniunea acum. Următoarea reuniune va avea loc miercuri 15 iulie de la 3 până la 18.30. Va continua joi dimineața. Vă mulțumesc! Ședința se suspendă.